Président Rebelo de Souza. Președintele Rebelo de Souza, președintele Republicii Portugheze. sehr geehrte kolleginnen und kollegen stimați colegi Vă mulțumesc pentru aplauzele călduroase adresate oaspetului nostru de astăzi, președintele Republicii Portugheze. Domnule președinte, vă urez nu doar bun venit la Parlamentul European, ci vreau să vă urez un călduros bun venit cu o notă specială. Stimați uh, colegi, l-am felicitat pe domnul Rebelo de Susa imediat după numirea sa. Și în cursul apelului uh, telefonic pe care l-am avut, domnul președinte mi-a spus următoarele. Doresc ca prima mea vizită oficială în afara Portugaliei să fie făcută la Parlamentul European. Das ist nicht nur eine symbolische Geste. Nu este doar un gest simbolic, doamnelor și domnilor ci în dezbaterea pe care am purtat-o cu domnul președinte am vorbit mult despre rolul pe care Portugalia îl are uh, în uh, cadrul Uniunii Europene și în cadrul crizei cu care ne confruntăm. Domnul președinte spunea că vizita sa la Strasburg este dovada convingerilor europene ale domniei sale. Parlamentul European trebuie să știe că, iată, Portugalia are un președinte care își dorește ca uh, Uniunea Europeană să fie uh, mai puternică pe viitor și pentru asta vă mulțumim, domnule președinte. Aveți cuvântul. Senhor Presidente, Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru onoarea de a mă fi invitat aici, în Casa Democrației, o lună după ce mi-am asumat funcția de președinte al Republicii Portugheze. Și vă mulțumesc, domnule președinte Martin Schulz Vă mulțumesc pentru că, iată, îmi dați ocazia de a vorbi cu reprezentanții legitime ai cetățenilor europeni. Democrația, purcă... Casa Democrației, aici ne aflăm astăzi. Nici o altă instituție europeană nu apără principiile libertății, a securității, a umanismului, de participare a cetățenilor atât de mult ca și această adunare pe care fiecare dintre dumneavoastră o reprezentați. Și astăzi, acesta este semnalul pertinenței integrării europene pentru democrația portugheză, dar este și semnul unei uh, aplica, un, a unei, a unui angajament personal. Eu aparțin generației portughezilor pentru care Europa și integrarea în Europa erau un vis inseparabil de democrație, de decolonizare, de dezvoltare economică și justiție socială. Convers- transformarea de la dictatură în democrație a însemnat sfârșitul Imperiului și a însemnat uh, recunoașterea faptului că Portugalia aparține de Europa, geografic, istoric și cultural. Și în ultimii 60 de ani Europa a devenit destinația principală a emigrației și a comerțului Portugaliei. Uh, Europa reprezintă pace, solidaritate, creștere, echitate socială și uh, a reprezentat un uh, motiv în plus pentru a constitui o nouă Portugalie. De aceea îmi aduc aminte cu nostalgie de prima delegație universitară a noastră la comunitățile europene în ă, perioada complexă a Revoluției și influența activității mele când aveam 20 și ceva de ani în ă, adunarea constitutivă în 1975 și 76. De aceea în 1977 m-am bucurat când am uh, solicitat aderarea cu uh, negocieri care au durat până în 1985 și am asistat la constituirea uh, monedei unice ca lider al opoziției, am susținut un buget comunitar și am contribuit la intrarea Portugaliei în zona euro Vă dați-mi voie să vă mărturisesc cât de mândru am fost când domnul Barroso, un portughez, a fost ales președinte al Comisiei Europene. Și am fost mândru uh, în legătură cu activitatea membrilor portughezi ai acestui parlament, toți cei care sunteți în acest uh, parlament. Aceste convingeri puternice nu se schimbă. Rămân convins Uh, în legătură cu rolul de neînlocuit al uh, Uniunii Europene în Europa și în lume. De când și-a obținut democrația, Portugalia a fost fidelă acestei idei, indiferent de președinte și de guvern. În acest an, Portugalia aniversează 40 de ani de la Constituția sa, care a fost cartea care a pus bazele libertății și democrației în Portugalia. Pentru a consolida democrația portugheză, comunitățile europene au avut un rol esențial. A fost și rămâne fundamentală contribuția Uniunii Europene la dezvoltarea statului meu și pentru îmbunătățirea calității de viață a poporului portughez. Portugalia știe acum să folosească fondurile structurale și a modernizat uh, industria productivă și a calificat mâna de lucru și a construit infrastructură. Însă pentru a se ajusta la regulile europene, europene Portugalia a fost obligată ca în 12 ani să acopere terenul parcurs de economii mai puternice în 40 de ani și mm, Portugalia s-a decolonizat în 2 ani și a integrat 700 de mii de uh, imigranți africani de limbă portugheză într-o populație de 9 milioane. Puterea militară a uh, continuat până, la, până în 1982. Uh, Portugalia a ieșit dintr-o economie colonială și colonialistă și s-a transformat într-o economie globală, o economie deschisă, privatizată progresiv și care a uh, deschis ușa serviciilor și noilor industrii. Costul acestor schimbări într-un timp atât de scurt a fost enorm și nici măcar fondurile comunitare care dădeau dovadă de înțelegerea pentru Portugalia, nici măcar aceste fonduri nu au fost suficiente pentru a asigura o consolidare necesară. Crizele mondiale și europene financiare din 2008 și 2009 s-au adăugat uh, unor probleme structurale încă nerezolvate în Portugalia și timp de trei ani am avut un program de ajustare unde, în care au intervenit Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional, care a pus la încercare abilitatea portughezilor de a face față crizei și de a face sacrificii personale pentru ca uh, echilibrele financiare externe și uh, interne să fie restabilite. Ca președinte al Republicii Portugheze sunt mândru să mă aflu aici în fața dumneavoastră și să pot să spun că Europa a susținut Portugalia și Portugalia și-a îndeplinit angajamentele și a ieșit Uh, cu bine din acest program de ajustare. Astăzi, Portugalia își dorește să continue să asigure acest echilibru financiar, să controleze deficitul, datoria publică și în același timp vrea să înceapă să compenseze sectoarele sociale care au fost afectate cel mai mult în în uh, trecutul recent. Credem că, dincolo de investițiile private și exporturi, consumul privat poate să ducă și el la angajare și la creștere, la ocupare și la locuri de muncă. Este un drum complex uh, care diferă de cel de dinainte. Este condus de un guvern care este filo-european care respectă angajamentele internaționale și care este susținut în Parlament nu doar de unul dintre cele două grupuri mari eh, europene, ci și de partide dintr-o altă familie europeană importantă, partide care până acum uh, erau în afara uh, puterii în Portugalia. Cu toate că provin dintr-o doctrină diferită decât cea a majorității parlamentare actuale. Eu sunt președinte al tuturor portughezilor și mi se pare esențial să asigur pacea, calmul, să reconstruiesc și să asigur un consens. Mesajul meu este unul clar, doamnelor și domnilor, stabilitatea, fără crize politice care să se adauge Uh, problemelor economice și sociale. Uh, un consens larg, consolidarea sistemului financiar și un pas recent în această direcție poate să reprezinte un semnal propice și o dorință sinceră de a îmbunătăți capacitatea administrativă și consolidarea coeziunii structurale și financiare a statului. Vă urez mult, mult succes în încercarea de a reconcilia rigoarea financiară, rigoarea financiară și preocupările sociale în fața dinamismului în creștere al pieței interne europene. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, sunt un entuziast al uh, Uh, în legătură cu Uniunea Europeană. Europa pe care am visat-o și la care încă mai visez și la care visează marea majoritate a portughezilor, se confruntă cu provocări mult mai mari decât cele cu care s-a confruntat în trecut. Acestea sunt provocările care ne arată că nu este timpul potrivit pentru ezitări. Dacă ne gândim la viitorul Uniunii, trebuie să dăm, uh, să insuflăm o nouă viață acestui model european uh, care a dus la pace și prosperitate fără precedent în ultimii o mie de ani. Trebuie să continuăm să luptăm împotriva xenofobiei, a naționalismului extern, a șovinismului steril. Trebuie să ne întoarcem spatele către izolaționism. în sine toate aceste principii reprezintă uh, lucruri care trebuie să fie apărate. Însă o dezbatere europeană poate să fie fructuoasă doar dacă ține cont de cetățenii europeni în domeniul securității, libertății și justiției, împreună cu solidaritatea și justiția socială. De aceea este uh, esențial ca liderii europeni și naționali să fie atenți la aceste aspirații ale europenilor și să țină cont de dorințele exprimate de către societățile noastre democratice. Avem nevoie de o apropiere de cetățeni. Uniunea Europeană trebuie să rămână unită în solidaritate, atât în, în interior cât și în exterior trebuie să uh, aibă grijă să nu aibă loc ieșiri din Uniunea Europeană și să aibă grijă de noi membri. Trebuie să fie atentă la conflictele din vecinătate și să susțină refugiații. În acest caz, Portugalia a dat un exemplu în ceea ce privește proporția uh, refugiaților primiți comparativ cu populația. Portugalia este unul dintre primele state europene care s-a arătat dispus să preia refugiați și să integreze în societatea portugheză. Situação esta que exige que as questões de fundo não sejam Este o situație care necesită ca, ca problemele de termen lung să nu fie preluate de soluții ineficiente la problemele actuale. Europa la care visez și care a triumfat în trecut în, în fața totalitarismului va depăși și amenințările fanatismului religios și ale terorismului. Trebuie să rămânem împreună în acest context tragic care a dus la atentate care sunt, trebuie să fie condamnate necondiționat și îmi exprim din nou solidaritatea cu Franța și Belgia. Europa cu un sonho ambiciona ter un um pes politic mondial. Europa la care visez este cea cu ambiții politice la nivel mondial care să corespundă cu să corespundă greutății sale comerciale. De aceea trebuie să dea tonul în continuare în ceea ce privește cauzele internaționale, cum ar fi transparența financiară, ceea ce nu înseamnă discreditarea instituțiilor financiare. Trebuie să avem justiție intergenerațională pentru mediu. Europa la care visez este cea care ține pasul cu schimbările și realitățile științifice, culturale și sociale. Europa care integrează pe tineri, pe cei care sunt uitați din punct de vedere profesional, care îi uh, alătură la o cauză care luptă împotriva pesimismului Europa la care visez ca și în Portugalia și în afara Portugaliei, uh, reprezintă o mare întreagă de visă, visători care toți visează la libertate, justiție, democrație, solidaritate, transparență și uh, legături populare. Europa la care visez este Europa cu Portugalia în avangardă și o Europa care trebuie să fie optimistă, altfel nu va fi Europa. Europa la care visez își aduce aminte ceea ce a adus Portugalia de pe celelalte continente, de la celelalte culturi și civilizații și care ne îmbogățește atât de mult Portugalia, pe care am adus-o cu mine astăzi, a traversat mări și oceane, dar niciodată nu a uitat că aparține uh, pământurilor lui Homer, Shakespeare, Goethe, Proust, Cervantes, Dante, Joyce, Strindberg, Kundera, Kafka, Simborska și Pessoa și mulți, mulți alții. Suntem cu toții europeni. Vom fi întotdeauna europeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte. Nu mai e nimic de adăugat. Mulțumim, stimați colegi. Vă urăm mult succes la vot. Și, domnule președinte, sunteți întotdeauna binevenit în Parlamentul European. Nu vreau decât să adaug faptul că acest, acest discurs i-a încurajat pe membrii Parlamentului European care au acelea, aceleași gânduri ca și dumneavoastră și vedeți că aceasta este majoritatea. Mulțumesc! chiede parola. Michael. Michael. Buongiorno colleghe e colleghi. Iniziamo le votazioni, ma chiede la parola l'onorevole Vagel. Bună ziua, dragi colegi. Începem votul. Are cuvântul domnul Weigel. Doamnelor și domnilor, pe 17 decembrie anul trecut, Parlamentul European a adoptat un raport cu privire la raportul anual uh, privind drepturile omului și democrație. La capitolul 78 uh, al uh, rezoluției noastre am menționat și situația dramatică a persoanelor din regiunea Sahel. Există o Uh, greva foamei a unor tineri din Maroc care au fost condamnați de instanțele marocane pe nedrept. Cer uh, președintelui Parlamentului și uh, autorităților de la Comisia sau funcționarilor de la Comisia Europeană să păstreze legătura cu Marocul și să ceară autoritățile marocane să elibereze aceste persoane. Mulțumesc. Prima, două. Trecem la voturi.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 de sejur